Nelson Mandela, aș dori să ținem un moment de reculegere acum. Vă mulțumesc. Vielen Dank. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, în momentul de față aflăm despre, cu îngrijorare despre mobilizarea forțelor polițienești și altor forțe la